domnule Weiman. Uh, uh, dezbaterea pe acest subiect uh, tocmai s-a încheiat. Acum trecem la declarația vicepreședintelui Comisiei înalte prezentat pentru afaceri externe și securitate dedicată situației din Guinea-Bissau și reprezentantul Comisiei și uh, pentru afaceri externe. În acest sens, domnul Vamen va continua să vorbească. Vă mulțumesc. Honorable members of the European Parliament. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, mă bucură că am ocazia astăzi de a discuta în numele înaltului reprezentant, vicepreședinte a Comisiei, doamna Ashton, situația din Guinea Bissau și Salut atenția acordată de Parlamentul European uh, situației de acolo. Criza actuală din Guinea-Bissau ne arată din nou că um, armata încearcă să, să conducă uh, afacerile politice unei, a, acestei țări, care rămâne una din cele mai săraci din lume. Are probleme cu traficul de droguri și probleme care se reflectă chiar și asupra Europei. Soluția ar fi să convingem armata să se retragă și să treacă la o reformare a armatei. Doar în, acest, uh, în această situație uh, ar putea exista o putere civilă în acest stat. Uniunea Europeană condamnă cu putere uh, lovitura de stat din Guinea-Bissau din 12 aprilie 2012. Cerem re- restabilirea imediată a guvernului legitim și încheierea alegerilor prezidențiale respectând legile. Salut, salutăm adoptarea pe data de 18 uh, mai a, rez- a rezoluției 2048 a Consiliului de Securitate al ONU, care cere restaurarea imediată a ordinii constituționale în acest stat, inclu- fiind inclus un proces electoral democratic, reîntoarcerea armatei în cazarmă și revenirea la uh, situația normală. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a subliniat că cei responsabili pentru încălcarea uh, drepturilor omului trebuie, fi trebuie să fie trași la răspundere și orice soluție stabilă pentru Uniunea Europeană trebuie să țină trebuie să se asigure că cei responsabili de încălcarea dreptului constituțional și responsabili pentru diferitele violențe sunt aduși în fața justiției. Și noi reiterăm aceste condamnări a loviturii de stat și cerem tuturor uh, părților să respecte rezoluția Consiliului de Securitate 2048. A fost stabilită o foaie de parcurs cu uh, etape clare pentru uh, revenirea la ordinea constituțională, cu reforme sectoriale, cu combaterea traficului de droguri și înlăturarea armatei de la putere. Suntem pregătiți să sprijinim în mod activ eforturile de mediere a acestei crize actuale pentru a se ajunge la un acord tranzitoriu provizoriu. Cerem din nou uh, eliberarea imediată a tuturor persoanelor uh, reținute în mod uh, ilegal și um, și uh, revenirea la starea normală. Uniunea Europeană a adoptat deja sancțiuni îndreptate uh, împotriva șase membri din uh, armată și urmărim îndeaproape să vedem cine sunt cei responsabili de încălcarea drepturilor omului. Uh, este vorba de represiune violentă a unor uh, demonstrații paș, pașnice, este vorba de deturnarea unor fonduri publice. Am suspendat deja o mare parte a sprijinului acordat acestui stat anul trecut și um, o, o premisă fundamentală se referă la reformarea uh, armatei. Ne îngrijorează um, ne îngrijorează un posibil acord care ar permite armatei să exercite un control asupra puterii uh, civile. Până când pericolul pus de forțele armate nu uh, este depășit, situația nu va fi modificată. Cei care sunt uh, responsabili de un comportament anticonstituțional trebuie să fie trași la răspundere. Orice acord trebuie să fie unul inclusiv și democratic. Armata nu trebuie să aibă un cuvânt de spus despre cine participă la viața uh, politică comunitatea internațională trebuie să fie unită. Din acest punct de vedere, înaltul reprezentant a încurajat ECOVAS și Uniunea Europeană să transmită părților uh, interes, interesate din, uh, din acest conflict să sprijină această foaie de parcurs pe de revenire la ordinea constituțională și pentru a promova reformele sectoriale. În acest uh, sens am putea lansa o inițiativă internațională. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Vaman. Acum, în numele grupurilor politice, începem cu grupul PPE. Paolo Rangel are cuvântul, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Vamen, Primul lucru pe care aș vrea să-l spun aici azi e că e foarte păcat că o situație atât de importantă și gravă nu se bucură de prezența aici a înaltului reprezentant. Deși, sigur, ne face plăcere să conlucrăm din nou cu domnul Vamen, care a mai intervenit și cu alte ocazii. Aș vrea apoi să-mi exprim solidaritatea față de populația din Guinea-Bissau pentru că e o populație care a trecut prin multe situații de instabilitate democratică și politică și din păcate, iată că nu ajungea sărăcia, ci sistematic uh, poporul din Guinea-Bissau e afectat de uh, lovituri de stat și alte drame. PPE-ul a urmărit cu atenție evenimentele de acolo și e păcat că Parlamentul European organizează doar acum o dezbatere despre situația din Guinea-Bissau. E ca și cum uh, poporul din Guinea-Bissau ar fi invizibil. Sigur că sunt multe subiecte importante care trebuie analizate și e adevărat că în Guinea-Bissau nu sunt mari interese economice în joc, pentru că de multe ori acestea motivează discuțiile în Europa. Dar vreau să spun că dacă e nevoie de un motiv extern și nu e, nevoie, nu e suficientă mizeria, instabilitatea politică pentru a organiza o intervenție umanitară din partea noastră, măcar să ne gândim la situația traficului de narcotice, care afectează direct Europa și uh, Statele Unite. Măcar din acest punct de vedere ar trebui să uh, ne interesăm îndeaproape de situația din Guinea-Bissau. Uh, nu este nicio îndoială asupra faptului că deciziile Uniunii Africane au fost corecte. Și noi am exprimat un aviz corect de asemenea, dar nu e neajuns. E nevoie de acțiuni. Trebuie să fim mai prezenți acolo împreună cu statele care au capacitatea de a interveni în Guinea Bissau. Asta este obligația noastră. Astăzi Uniunea Europeană trebuie să aibă o reacție uh, la înălțime, pentru că cu principiile stăm bine, dar în ce privește intervențiile practice, uh, nu prea. Vreau uh, Consiliul și Comisia să țină cont de spusele mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, din nou, cineva din Portugalia, pentru grupul socialiștilor, dau cuvântul doamnei Gomes. Două minute. Domnule președinte, vă mulțumesc și eu aș dori să-mi exprim solidaritatea cu poporul din Guinea-Bissau. Ei, acest popor, a luptat împotriva opresiunii coloniale, dar am făcut o greșeală atunci când ne-am retras ajutorul pentru ei și mai ales misiunea de asistență care exista la un moment dat în această țară în anul 2010 la vremea aceea ar fi trebuit să consolidăm mandatul pentru această misiune și nu contrariul. Domnule Vamen, avem nevoie astăzi să spunem soldaților că trebuie să se întoarcă în cazarmă și să lase loc pentru politicieni Astfel, în caz contrar, cetățenii nu vor putea să trăiască în liniște, în pace, nu se va respecta Constituția și corupția, crimă organizată nu vor fi diminuate. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să implementeze niște măsuri, nu doar să vorbească, și mă refer mai ales la rezoluția 1 2048 care spune lucrurilor pe nume și anume condamnă lovitura de stat și impune sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm că președintele care a uh, părăsit țara și primul său ministru sunt tratați în mod uh, corect. Este foarte clar că toate aceste lucruri trebuie să fie făcute uh, în continuare și de către ECOVAS și aceasta mai ales uh, și în privința acordului de la Cotonou, pentru că este uh, practic intolerabil faptul că atunci când vine vorba de o țară ca guinea biseu sau altele, aceste lucruri nu se petrec așa cum trebuie. Iată, încă o dată, lucruri care sunt neconstituționale. Guinea-Bissau, țara partener din ACP, nu poate să rămână abandonată, să fie abandonată de Uniunea Europeană. De aceea este foarte important ca UE să colucreze cu alți parteneri uh, în această regiune și cu ECOWAS sub egida ONU pentru a veni cu un plan de ajutorare pentru această țară, să nu devină un, un stat uh, intrat în faliment și care nu mai are niciun fel de control asupra propriului teritoriu, trebuie ca primul ministru legitim să se întoarcă în țară și e nevoie de politici, politici coerente care să protejeze populația de un dezastru uh, umanitar iminent și de aceea e nevoie de un uh, program de acțiune care să ia răul de la rădăcină, să se ocupe de subdezvoltare, de eh, foamete și așa mai departe și de lipsa unui guvern legitim. Asta este și uh, în interesul Europei, pentru că să nu uităm problema cu drogurile și așa mai departe. Aceste lucruri ne și pe noi în egală măsură. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Gomes. Acum, numele grupului verzilor, dau cuvântul domnului Tavares. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu o lună, baronesa Ashton a fost aici și eu am salutat Uh, faptul că a fost atât de rapidă în a lua o decizie despre Repsol și ce s-a întâmplat cu această societate în Argentina și n-a făcut nimic despre Guinea-Bissau. Acum discutăm din nou despre Guinea-Bissau și din nou doamna Ashton nu este alături de noi. Este o situație tristă care însă ne uh, ne dovedește un lucru pe care l-am spus noi întotdeauna. Se pare că populația Guinea-Bissau este invizibilă în ochii uh, lumii. Nimeni nu se preocupă de ce se întâmplă acolo. Soldații și traficanții de droguri se pare că au reușit să facă ca această populație să fie una invizibilă. Noi putem rezolva problemele populației de acolo Președintele, fostul președinte al statului se află în Portugalia, încearcă să obțină sprijin pentru a reveni acolo. În rezoluția 2048 se spune foarte clar despre, se spune foarte clar care sunt uh, lucrurile necesare. Problema nu o reprezintă vorbele, ci faptele. De ce Uniunea Europeană nu poate face mai mult? ar trebui să existe o întâlnire la nivel înalt în care să, fie, să participe și ECOVAS. Se pune întrebarea de ce Uniunea Europeană continuă această politică de legitimizare a celor care au făcut lovitura de stat. Singurul lucru care trebuie făcut este punerea în aplicare a rezoluției Națiunilor Unite, să trimitem un, o forță de păstrare a păcii Uniunea Europeană trebuie, cred, să rezolve unele din probleme pe care le-am cauzat în urma retragerii misiunii pe care am avut-o acolo, pentru că doar așa am împiedica armata uh, în a-și consolida controlul asupra uh, Guinei Bissau. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele conservatorilor și reformatorilor europeni are cuvântul domnul Tanok. Domnule președinte, din anii 70, de când și-a obținut independența față de Portugalia, Guinea-Bissau a fost afectată de conflicte între autoritățile civile și militari, cu multe asasinate politice. Grupul meu condamnă ultimele acțiuni de luna trecută în care o lovitură de stat a intervenit în mijlocul alegerilor prezidențiale și s-a instalat la putere o runtă militară. ECOVAS trebuie să răspundă uh, acestei crize. Sunt cam 600 uh, trupe regionale de menținere a păcii. Trebuie uh, să spunem că sperăm că țara va fi stabilizată. Eh, se pare că militarii, sper că militarii vor da înapoi puterea civililor și sperăm că vor continua alegerile libere. Dacă e, sunt adevărate aceste vești, ar trebui să ne bucurăm. Eh, UE recomandă ca eh, guvernul să întreprindă reforme o Guinea Bissau democratică e uh, și în interesul Occidentului. Din păcate, țara este o zonă de tranzit a drogurilor de, uh, din, Sud, din America de Sud, uh, din Columbia și până în Europa. De aceea, mulți cetățeni europeni sunt afectați direct de această situație și atunci comunitatea internațională trebuie să continue să observe îndeaproape uh, Uh, situația și să facă presiuni ca, să, ca Guinea Bissau și autoritățile de acolo să acționeze corespunzător și să nu mai fie un stat falit, ba mai era un narcostat. Uh, Uniunea Europeană, ONU, Uniunea Africană trebuie să facă tot ce pot pentru a rezolva situația. Sunt de acord cu uh, domnul Tavares Eh, dacă doamna Ashton nu poate să se afle aici, din nefericire, de ce n-a, putut să fie aici Nick Westcott, care este directorul eh, pentru Africa al Serviciului de Acțiune Externă? Eh, aș vrea să mi se spună și mie de ce. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanac. Bun, am ascultat vorbitorii numele grupurilor politice, acum trecem la ceilalți oratori și are cuvântul domnul Feio. Vă rog, două minute. Domnule președinte, dezbaterea din această dupămasă este, bineînțeles, cauzată de cele întâmplate pe 12 aprilie, când uh, puterea militară a preluat uh, deci, freele țării, a arestat primul ministru și pe președinte și a impus un Consiliu Național care nu este reprezentativ, deci este nedemocratic. Uh, iar uh, știm bine că instituția statală astăzi în Guinea-Bissau este, Bissau este în pericol, fragilizată, are nevoie de sprijin pentru a se ajunge la o situație de legitimitate și de legalitate. E nevoie de sprijin din partea comunității internaționale, însă aceasta se pare că nu uh, ascultă acest mesaj Comunitatea internațională are ca interlocutori numai pe autorii loviturii de stat. Nu e prima dată când se întâmplă acest lucru. Cineva aici vorbea despre invizibilitatea, cartelului invizibil al acestei țări. Probabil că se va întâmpla din nou această situație. Trebuie ca lucrurile să schimbe, să devină vizibilă această țară, inclusiv aici în Parlamentul nostru european. Să nu rămânem numai la nivelul vorbelor, ci să mergem pe fapte. ONU a votat o rezoluție. Și atunci când aceste rezoluții sunt votate, trebuie să ne asigurăm că oamenii au înțeles și opinia publică a înțeles cât de gravă este situația și că trebuie să vină momentul să acționăm. Iată de ce cer doamnei reprezentant, care nu este aici cu noi în această după masă, să transmită un mesaj extrem de clar eh, legat de faptul că Guinea Bissau trebuie să urmeze o anumită eh, linie. Bineînțeles că susținem eh, această țară, însă să nu uităm importanța narcotraficului în această țară și în regiunile vecine și până în Europa și mi-aș dori ca înalta reprezentantă să spună acest lucru foarte eh, răspicat și aceasta pentru că eh, în balanță este viitorul acestei țări. Următorul viitor, vorbitor este domnul Stașni, un minut jumătate. On April 12, World received not... Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe data de 12 aprilie am eh, primit o veste care nu este surprinzătoare de pe continentul european. Din 1968 au avut loc uh, patru lovituri um, din 1998 au avut loc patru lovituri de, de stat în acest uh, stat, toate în numele stabilității, însă aceste lovituri de stat nu au dus la stabilitate, ci au dus la consolidarea, la mai multă sărăcie și la mai multă violență. Și acest ciclu um, vicios trebuie oprit și inversat. Uh, Consiliul Economic al Statelor din Africa de uh, Vest, Națiunile Unite, Uniunea Africană, Uniunea Europeană, toate aceste instituții mm, internaționale ar trebui să ajute. Stabilizarea statului este o prioritate. Statul de drept, un uh, sistem educațional mai bun, acestea vor stimula o creștere economică. Acesta este drumul pe care ar trebui să meargă toți actorii implicați. Dacă uh, armata din Guinea uh, Bissau țină la uh, propria populație, trebuie să asigure existența unui stat de drept. Dacă nu, comunitatea internațională trebuie să impună suficientă presiuni pentru a se asigura că se ajunge la uh, schimbările necesare. Um, doamna Ashton a condamnat, desigur, puternic această forță de stat, însă acest lucru reprezintă doar prim, un prim pas în direcția potrivită. Vă mulțumesc, domnule Stașni. Următorul vorbitor este domnul Cașmarec, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, adesea loviturile de stat afectează uh, statele în curs de dezvoltare și populația acestora. Situația din Guinea-Bissau e uh, puțin uh, deosebită. Iată, a avut loc o lovitură de stat înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale și această lovitură de stat a afectat uh, și exporturile uh, Guinea, din Guinea-Bissau uh, și recoltele de fructe de acolo mm, au fost afectate. Prețurile sunt foarte scăzute. Cultivatorii nu mai vând, așteaptă să crească prețurile și practic acum nu se mai exportă decât în Senegal. Ehm, e vorba de recolte prin care ajută la supraviețuirea a mii de familii. Ehm, nu funcționează apoi băncile, investițiile sunt uh, blocate și mai trebuie spus că acum armata și susținătorii acestea uh, controlează totul. Poate că se va ajunge la un acord între uh, militar și opoziție, deci nu știu când se va, se va putea întoarce democrația. Mulțumesc și acum uh, doamna, domnul Ferreira. Militar Mulțumesc. Suntem cu totul și cu totul împotriva acestei lovituri de stat în Guinea-Bissau și soluțiile care vor fi alese trebuie să fie constituționale, în caz contrar, ele sunt inacceptabile, iar cei din Guinea-Bissau trebuie să decidă propriul destin fără amestec întrebările uh, interne. Iată lucruri care trebuie să fie subliniate. Subliniate de asemenea trebuie să fie și importanța valorilor democratice, dar și uh, importanța instituțiilor care au existat înainte de aceste evenimente și de asemenea să se pregătească noi alegeri. Nu trebuie să îi lăsăm pe militari să ne pună în fața faptului împlinit. Știm bine ce s-a întâmplat cu arestările de după uh, lovitura de stat și, de, și cu măsurile pe care această juntă militară le-a luat și Sperăm că membrii acestei formațiuni vor fi pedepsiți așa cum se cuvine. Să nu uităm nici interesele străine care apar să-și fac, uh, încep să-și facă apariția și care lucrează împotriva interesului general în această țară, împotriva populației sale. E nevoie de măsuri urgente pentru a proteja populația. Situația în această țară s-a înrăutățit uh, foarte mult de la lovitura de stat încoace și din ce în ce mai mult se, se, se aud strigăte disperate de asistență, de ajutor, e nevoie de uh, hrană și de tot felul de alte ajutoare. Trebuie să ne asigurăm că situația din această țară, care oricum era destul de proastă înainte, să nu se răudățească mult mai mult. Știm bine că programe cum ar fi cele ale FMI-ului sau ale Băncii Mondiale, dar și ale UE, au eșuat în această regiune. Parteneriatele respective nu au mers nici ele în această regiune, deci probleme mari care deja existau în această țară, care a suferit foarte mult și trebuie să ne asigurăm că oamenii în sfârșit pot să își aleagă propriul destin. Mulțumesc foarte mult, cum urmează Catch the Eye. Am numai o colegă scrisă, doamna Băsescu

Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și tuturor parlamentarilor pentru observații, pentru propunere, pentru îngrijorările exprimate în legătură cu situația în Guinea-Bissau. Înainte de a încerca să răspund în, num- numele înaltului reprezentant întrebărilor dumneavoastră, am câteva comentarii în legătură cu situația actuală. Uh, singur și un alt reprezentant uh, nu are darul ubicuității. Astăzi se află în Bagdad, deci nu poate fi și aici. Uh, participă la negocierile cu Iranul uh, în legătură cu programul nuclear. De aceea cred că poate fi înțeles că nu poate fi de față. Cât despre șeful departamentului african, este într-o misiune în Burkina Faso și Mauritania. Așadar, nici domnia sa nu poate fi astăzi aici. Acum, în legătură cu Guinea-Bissau, comentariile dumneavoastră confirmă faptul că, pe linie cu principiul respectării democrației și a statului de drept, care inspiră acțiunile externe ale UE, prioritățile imediate în Guinea-Bissau ar trebui să însemne restaurarea ordinii constituționale, eliberarea tuturor persoanelor deținute ilegal și continuarea procesului electoral democratic. Acum, nu este foarte clar cum uh, se vor avea loc toate aceste lucruri. Uh, ECOVAS uh, ar trebui să-și continue eforturile de mediere ca să se încheie în mod rapid o situație care nu mai poate dura. Dar asta, împreună cu Uniunea Europeană, Uniunea Africană, Uniunea țărilor de limbă portugheză, ca o strategie de stabilitate să poată rezolva toate problemele existente, inclusiv uh, o, uh, o reformă a sectorului securității, lupta împotriva impunității, a traficului de droguri, promovarea dezvoltării economice și sociale aștept uh, cu interes uh, rezoluția pe care o va adopta Parlamentul European în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Vaman. Am încheiat această dezbatere. Urmează câteva comunicări. Autoritățile poloneze mi-au trimis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Jaroslav Les.